And it's almost... Uh... Stimați colegi, aproape că au trecut 10 minute. Este momentul să continuăm ședința noastră. Aș dori să vă spun că în timpul pauzei de masă au avut loc numai puțin de două trialoguri între Parlament și Consiliu. Au participat și Comisia. Această întâlnire este difuzată și pe internet, așadar ar trebui să fie clar faptul că lucrăm uh, foarte greu uh, alături de președinția lituaniană. Alături de noi se află astăzi Rolandas Scrișunas, Dumnealui este ministrul adjunct pentru afaceri externe din Lituania și îl reprezintă pe președintele Consiliului. a venit aici ca să ne prezinte un bilanț al celor uh, șase luni care au trecut sub uh, președinția Lituaniei. Aș dori să vă aduc aminte de următorul fapt. Colegul dumneavoastră, Lingevicius, ne-a vorbit în iulie, ne-a vorbit despre parteneriatul estic, despre TTIP, despre China, Rusia și de asemenea și despre a noua conferință ministerială a OMC-ului. Sunt și câteva chestiuni uh, de procedură legislativă ordinară care se află pe masa de lucru. Aici menționez regulamentul privind punerea în aplicare, Apoi, de asemenea, mai este și legătura de responsabilitate cu privire la rezolvarea litigilor, apoi cerințele de reciprocitate și, de asemenea, modernizarea modernizarea instrumentului de protecție comercială. Domnule Rolando Scrișunas, vă urez bun venit și vă dau cuvântul ca să trageți propriile dumneavoastră concluzii cu privire la chestiuni legate de comerț și de investiții. Aveți cuvântul, așadar. Mulțumesc, domnule profesor Moreira, onorabil membri. Este o mare onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră cu privire la chestiuni legate de comerțul exterior internațional și să evaluăm progresele înregistrate în timpul celor șase luni de președinție lituaniană. Aș dori să subliniez de asemenea următorul lucru, înainte de a trece la conținutul diverselor aspecte cu privire la care doresc să vorbesc, doresc să subliniez următorul fapt. Sunt foarte mulțumit de cooperarea pe care am avut-o cu Parlamentul și cu membrii Parlamentului European, datorită dumneavoastră, domnule profesor, am beneficiat de feedback foarte important ca să putem uh, înregistra progrese. Încă de la începutul președinției noastre am avut uh, o cooperare foarte bună. Noi am avut de-a face cu șase luni foarte productive și dinamice în care s-au înregistrat progrese considerabile atât la nivelul um, multilateral cât și la mm, nivelul bilateral. În iulie, ministrul Linkeviciute a spus că la ora actuală în Europa trebuie să ne concentrăm pe măsuri care să crească, creș- care să stimuleze creșterea economică. La ora actuală, cu eforturile comune ale Consiliului, Comisiei și Parlamentului, am realizat progrese în mai multe dosare care vor aduce în cele din urmă beneficii semnificative pentru Uniunea Europeană. Noi ne-am început președinția sub sloganul Focus Europa și am dorit să furnizăm Europei o creștere credibilă. Noi am lucrat în așa fel încât să oferim noi oportunități pentru creștere. Aș dori să încep cu acordul cu privire la pachetul de, din Bali. Rezultatele pozitive de la Bali reprezintă un stimulant foarte important pentru sistemul multilateral de comerț. Este vorba de primul uh, pact de comerț multilateral din istoria OMC-ului s-au înregistrat uh, progrese în trei zone, de exemplu, uh, simplificarea procedurilor vamale, apoi uh, garantarea provizilor de hrană pentru cei mai săraci și, de asemenea, um, aranjamente care vor, care vor fi în beneficiul țărilor celor mai puțin dezvoltate. Pentru Uniunea Europeană este vorba și despre acordul privind de facilitarea comerțului, însă pentru noi este vorba de demonstrarea faptului că dorim ca OMC-ul să devină un instrument mult mai uh, important în uh, promovarea creșterii pe viitor. Este un pas important în uh, spre completarea agendei de dezvoltare de la Doha. Aș dori să recunosc faptul că prezența mm, deputaților europeni în Bali a reprezentat un uh, simbol foarte puternic pentru ideea că Uniunea Europeană este foarte dedicată ideilor uh, de la Doha. Apoi, în ceea ce privește parteneriatul estic, Georgia și Moldova sunt uh, parteneri care și-au făcut partea în ceea ce îi privește și doresc să continue um, creșterea integrării economice. Dorim să semnăm și și ei doresc să semneze cât mai repede posibil anul viitor aceste documente. Dorim ca semnarea acestor acte să aibă loc cel târziu până în septembrie 2014. Nu trebuie să subestimăm eforturile și realizările celor două țări, mai ales în ceea ce privește presiunile economice și politice exercitate din partea Rusiei la Vilnius. Valoarea rezultatelor acestui summit este înaltă, deși uh, s-a înregistrat un eșec din partea Ucrainei. Decizia guvernului ucrainean de a nu trece la semnarea acordului de asociere și a acordului liber schimb este o dezamăgire, nu doar pentru Europa, ci și pentru poporul ucrainean. Acest acord ar fi adus relațiile dintre UE și Ucraina la un nivel mult mai înalt. Oferta Uniunii Europene rămâne pe masă, rămâne valabilă și arată faptul că Uniunea Europeană este, dedic- este dedicată să ajute poporul ucrainean. În acest context, aș dori să profit de oportunitatea aceasta ca să le mulțumesc membrilor Parlamentului, Parlamentului European pentru dedicarea lor foarte uh, constantă și solidă față de procesul uh, acesta din parteneriatul estic. În a doua jumătate a lui 2013 s-au înregistrat de asemenea progrese importante în ceea ce privește partenerii strategici cheie ai Uniunii Europene. În primul rând, aș dori să subliniez realizările politice care s-au realizat uh, cu Canada în ceea ce privește CETA. De multă vreme am pregătit acest uh, CETA. Negociatorii au lucrat din greu ca să treacă peste diferențele care au mai rămas și s-a ajuns în cele în urmă la un acord ambițios și cuprinzător. Este relevant mai ales având în vedere nesiguranța economică de la ora actuală. Acum așteptăm uh, concluzia final, uh, formală acestui proces de negociere și astfel vom putea să facem o evaluare a pachetului final. Astfel se va ajunge la noi oportunități pentru creștere și va, vom avea, de fapt, uh, o treaptă în plus către dezvoltarea relațiilor UE-Canada. Apoi, negocierile TTIP. Au existat anumite impedimente la începutul uh, procesului de negociere, însă, în ciuda acestui lucru, primele două runde au fost foarte productive și există uh, și pe viitor se întrevede un uh, proces de negociere foarte intens. A treia rundă de negociere are loc în Washington la ora aceasta și va fi o rundă foarte importantă pentru următoarea, în care se vor uh, discuta chestiuni mai uh, importante, cum ar fi uh, ofertele pentru acces la piață. Este nevoie de uh, ghidare de natură politică în mai multe zone foarte complicate. Însă, după cum știm cu toții, marile oportunități sunt precedate de mari marile oportunități sunt precedate de mari provocări și sunt sigur că Uniunea Europeană le va face față. Un alt pas important este adoptarea mandatului Uniunii Europene pentru negocierile cu China la summitul UE-China. După cum știți, acestea vor fi primele negocieri cu privire la un acord de investiții standalone uh, cu o țară terță și ne, vor, ne va da oportunitatea de a avansa în mod semnificativ relațiile de investiții dintre UE și China. Aș dori să subliniez și re, um, relațiile comerciale cu țările din zona ASEAN. Este important de menționat aici că înregistrăm progrese în negocierile cu Singapore. Este prima țară din zona respectivă cu care a inițiat recent Uniunea Europeană un acord de liber schimb. Președinția, de asemenea, a lucrat ca să înregistreze progrese și în ceea ce privește Japonia. La începutul celei de-a treia runde, așteptările noastre erau destul de, înalt, erau destul de înalte. Însă progresul nu s-a ridicat până la acel nivel. În ciuda acestui fapt, Japonia a recent dedicarea uh, și sperăm ca la anul să recâștigăm uh, impulsul negocierilor. De asemenea, dorim ca Japonia să uh, înregistreze progrese în ceea ce privește eliminarea barierelor netarifare. Acum să vorbim despre Rusia. Este nevoie de foarte mari îmbunătățiri în relația cu Rusia. Relațiile economice și comerciale cu Rusia nu sunt uh, ușoare și Rusia nu reușește să își pună în aplicare angajamentele pe care și le-a luat atunci când a devenit membră OMC. Astfel s-a ajuns la o comisie de rezolvare a litigiilor la OMC în ceea ce privește uh, taxele discriminatorii de reciclare cu privire la vehiculele importate. Mai există și alte măsuri pe care le-a luat Rusia care nu se uh, conformează regulilor OMC, mai ales în ceea ce privește uh, tarifele obligatorii la import. Astfel, Uniunea Europeană constată că există din ce în ce mai multe măsuri care distorsionează comerțul. În acest context, Uniunea Europeană ar trebui să uh, insiste să se aplice de manieră imparțială regulile OMC. De asemenea, președinția italiană a înregistrat uh, progrese și în ceea ce privește negocierile bilaterale cu toate țările din America Centrală, de asemenea și cu Columbia și cu Peru și cu Ecuadorul. Stimate domnule președinte, onorabili deputați, dosarele legislative au constituit și ele o parte foarte importantă din munca noastră. Sunt foarte bucuros să vă raportez dumneavoastră și raportorilor și celorlalți membri INTA Mulțumirile noastre pentru cooperarea strânsă de care ne-am bucurat pe aceste dosare cu dumneavoastră. Este vorba aici de două regulamente. Regulamentul pentru preferințele autonome față de Moldova și regulamentul privind uh, cotele Kosovo. De asemenea, și în ceea ce privește regulamentul privind punerea în aplicare, am înregistrat progrese și am încrederea că acest dosar se va rezolva în prezenta perioadă legislativă. Uh, responsabilitatea financiară este alt dosar important, care s-a dovedit a fi foarte complex. Consiliul consideră în unanimitate că propunerea Comisiei ar fi putut avea un impact negativ important asupra uh, bugetelor naționale, așadar este foarte important să se ajungă la un echilibru, mai ales când este vorba de a determina uh, Uh, cine este acuzatul și cine trebuie să plătească dacă se pierde un caz. Parlamentul și președinția au uh, făcut fiecare efort necesar pentru a se ajunge la un acord în, ce, în decursul celor trei trialoguri politice, însă încă nu s-a ajuns la un compromis. Sper că pe baza acestor uh, lucrări, următoarea președinție va reuși să ajungă la o concluzie satisfăcătoare. Domnule președinte, onorabili deputați, în cursul ultimelor șase luni am cooperat îndeaproape pentru a rezolva probleme foarte complexe. În luna mai vor avea loc alegeri europene și se termină și uh, mandatul actualei comisii, așadar presiunea asupra noastră este foarte mare. Apoi mai există și interesele geopolitice care vizează um, vecinii noștri din uh, Est. Au avut loc și rezultate importante istorice, aș putea spune, de exemplu, acordul din Bali, de asemenea acordul cu Canada și negocierile cu privire la acordul de investiții cu China. Aș dori să profit încă o dată de această oportunitate ca să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule profesor Moreira, precum și Comisiei INTA și Parlamentul European pentru colaborarea foarte constructivă uh, de care ne-am bucurat din partea dumneavoastră. Le urez uh, colegilor noștri greci care urmează la președinția Consiliului mult succes începând de la anul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Voi începe prin a felicita președinția lituaniană. Este prima președinție a Lituaniei și înțeleg că este vorba de un lucru foarte important pentru ei. Trebuie să subliniez un lucru de dragul sincerității. Dedicarea foarte mare a președinției lituaniene a Consiliului. De asemenea, ne-am bucurat de un climat foarte bun, atât la nivel guvernamental, dar și la nivel și la nivelul doamnei Adomaitiene, și colegii dumneiei. Ambele se află aici. Să nu uităm nici de acești colegi, deoarece și cu dumnealor am colaborat foarte bine. Voi da cuvântul colegilor. Cât un membru din fiecare grup politic mai întâi. Începem cu un membru lituanian, bineînțeles, Doamna Andritiene, aveți cuvântul. Yeah, Thank you. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că voi fi ultima care voi interveni aici, însă încă o dată mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul. Și eu aș dori să mulțumesc președinției lituaniene a Consiliului pentru leadership de care a dat dovadă și să vă felicit pentru realizările din ultimele șase luni. Sigur că un mare succes a fost și parafarea în cadrul summitului de la Vilnius a acordurilor de asociere cu Georgia și Moldova și de asemenea și uh, acordul de la Bali, acordul cu Canada și demararea negocierilor în cadrul TTIP. Din păcate, din, din cauza șantajului Rusiei și a lipsei de voință politică, a actualei conduceri ucrainiene, nu am reușit să semnăm uh, acordul de asociere și de liber schimb cu Ucraina la Vilnius. Sigur că aș fi avut mai multe întrebări pentru dumneavoastră, însă după acest punct de pe ordinea noastră de zi vom avea încă unul. Va fi prezent aici un reprezentant al guvernului rus, deci înțeleg că vom avea posibilitatea să formulăm întrebări legate de situația din Ucraina sau care vizează Ucraina. În calitate de membră a acestei comisii, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte Moreira, pentru înțelegere, cooperare, susținere, pentru că Fiind membră a acestei comisii, am asistat de la bun început, începând cu prima vizită la Vilnius, în Lituania, care s-a întâmplat înainte de preluarea președinției și până astăzi. Am văzut uh, bunăvoința dumneavoastră și susținerea dumneavoastră și așa cum spuneați, este prima președinție lituaniană și a fost o perioadă crucială, esențială pentru noi și încă o dată mulțumesc pentru susținere. Sigur că există și un motiv. Eu susțin orice președinție care demarează, astfel încât să le pot cere mai multe realizări în cursul președinției. Iată care este strategia. Uh, socialiști și democrați, vă rog Bernd Lange. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru început pentru buna cooperare și cred că au fost date multe semnale importante. Permiteți-mi să mă refer la două chestiuni. În primul rând, au existat o serie de discuții la nivelul Consiliului cu privire la achizițiile publice și reciprocitate în cadrul achizițiilor publice. Poate că ne puteți oferi o privire de ansamblu cu privire la modul în care vă luați dumneavoastră poziționările de la nivelul Consiliului și cum credeți că am putea depăși problemele existente. Și în al doilea rând, există în rândurile noastre o anumită îngrijorare cu privire la acordul cu Canada. Sigur că a existat uh, un acord politic, dar au mai rămas uh, totuși multe puncte în discuție și aș dori să știu cum evaluați dumneavoastră acest lucru. Când se anunță foarte rapid un acord, deși pe probleme de substanță, de fond, nu s-a ajuns încă la o înțelegere. Mulțumesc acum uh, din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să îl felicit pe ministrul de față și cred că a constatat că șase luni au zburat și că au existat și unele frustrări, însă felicitări pentru realizările dumneavoastră și, nu în ultimul rând, pentru partea care ține de OMC. Este un lucru important pentru noi toți să se facă progrese pe marginea acelui acord. Întrebarea mea se referă la de liber schimb cu Canada și capitolele care vizează uh, mediul și durabilitatea. Colegii știu că mă interesează în mod deosebit problemele de mediu și există probleme în discuție cu canadienii. Le urmăresc de ceva timp. Când predați ștafeta următorului ministru, mă, vă întreb care credeți că sunt progresele care se pot face în perioada viitoare și dacă considerați că se poate încheia un capitol sustenabil, pe partea de sustenabilitate în acest acord. Mulțumesc. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori ca numele grupului să mulțumesc președinției lituaniene și, și în special doamnei Andrei Michiene pe care am cunoscut-o ca o persoană foarte hotărâtă, chiar și încăpățânată la negocieri. Cred că e bine atunci când știi uh, cum trebuie să se comporte cei doi colegi uitori în cadrul unor negocieri, atunci când sunt interesați să obțină rezultate. Dacă îmi permiteți două întrebări care nu se leagă neapărat de Uh, lista destul de lungă de realizări sau de negocieri demarate, ci mai degrabă cum vedeți dumneavoastră uh, rezervele în cooperarea dintre Consiliu și Parlament. Cum anume credeți că ar trebui organizată politica în domeniul comercial astfel încât să fie o realizare pentru toate statele membre. De asta, în contextul actualelor uh, crize existente în Uniunea Europeană. Aș dori să știu cum anume uh, funcționează discuțiile de la nivelul Consiliului atunci când este vorba de politică în domeniul investițiilor, de protecția investițiilor sau de valorile de impact a mediului, care este evaluarea Consiliului vis-a-vis -vis de studiile de impact pe care prezintă Comisia. Noi suntem confruntați cu uh, rezultatele negocierilor comerciale. Întreb însă dacă există o disponibilitate la nivelul Consiliului de a acompania mai mult activitatea Comisiei în acest domeniu. Apoi, în calitate de membri acestei comisie am participat la întâlnirea Eurolat de la Vilnius cu parteneri din țările latinoamericane și am discutat cum anume se poate corela uh, se pot corela relațiile comerciale cu uh, cele de cooperare pentru dezvoltare, astfel încât să existe o relație de câștig reciproc și am văzut acolo cum s-a luat uh, poziție din partea Consiliului. Cum vedeți chestiunea îmbinării politicii comerciale europene cu alte uh, domenii care vizează în special uh, dezvoltarea și cooperarea pentru dezvoltare. Eu sper că aceste lucruri care au fost demarate de președinția lituaniană vor fi continuate de cea greacă, în special acolo unde comerțul poate să aibă o contribuție la depășirea acestei crize acute din Uniunea Europeană, care probabil va și continua. Mulțumesc. Văd că nu mai sunt alte solicitări de intervenție și v-aș ruga să-mi permiteți și mie observație de ordin mai degrabă filozofic. Pentru că această observație v-ar putea fi adresată nu doar dumneavoastră, ci și poate tuturor președinților Consiliului. Pentru că acestea vin și pleacă, dar noi rămânem. Și noi asistăm la realizările pe ansamblu în acești patru ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Eu aș dori să mă refer la partea de investiții, pentru că, sigur, atunci când este vorba de politica comercială a Uniunii, există multe puncte comune între Parlament și Consiliu. Diferendele noastre de obicei sunt minore. Dar atunci când este vorba de politica de investiții, care a fost adusă în competența UE doar prin tratatul de la Lisabona, lucrurile sunt mult mai dificil de dezbătut între cei doi colegiuitori. Și eu am ajuns la concluzia că nu am prea avut succes în uh, construirea unei politici investiționale a Uniunii. Avem uh, regulamentul cu privire la CGP Plus, dar mai dar nu am reușit să finalizăm niciun alt dosar de însemnătate în ceea ce privește politica de investiții. Mă refer, de pildă, la instrumentul cheie care vizează distribuția competențelor între UE și statele membre și care va răspunde la întrebarea cine răspunde în cazul unui eșec Uniunea sau statele membre? Cine răspunde atunci când uh, există o decizie în instanță care condamnă la daune? Apoi, acordurile de investiții. Și în al treilea rând, nu e un secret faptul că există diferende mari între Parlament și Consiliu în ceea ce privește delimitarea competențe exclusive a Uniunii în politică investițională. Iată că se încheie această primă legislatură după tratatul de la Lisabona, fără să existe o adevărată politică de investiție a Uniunii. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Din punctul de vedere al Consiliului, ca parlamentar și, și în calitate de președinte a acestei comisii. Eu am o explicație. Însă cum să văd lucrurile din partea Consiliului? Cum anume am putea aborda acest eșec? pentru a crea o politică investițională a Uniunii, aș zice neapărat completă, dar echitabilă. Avem acorduri de investiții cu diferiți parteneri, cu Canada, de pildă. S-a demarat un astfel de acord cu Singapore. Începem negocierile cu China. Negociem cu Statele Unite astfel de acorduri de investiții și totuși nu suntem în măsură să le spunem partenerilor noștri cine va răspunde după, în, după încheierea acordului în cazul unor dispute între investitori și uh, statele membre ale Uniunii sau Uniunea. Și mi se pare că este o verigă lipsă în construcția unei politici investiționale a Uniunii. Domnule Cristiuneas, aveți cuvântul. Vă rog. Uh, thank you, Professor. Uh, let me start. Vă mulțumesc, domnule profesor. Voi începe cu întrebarea doamnei Andrichele. Vreau să subliniez de la bun început că atmosfera a fost foarte bună, am colaborat bine cu Parlamentul și uh, președinția aceasta a adus uh, multe beneficii Lituaniei. Nu știu uh, cum se va roti președinția în viitor, dar a fost o perioadă importantă pentru noi și a adus mai aproape de noi valorile europene. Agenda UE a fost foarte importantă pentru noi și cred că ne va fi dor de această perioadă și dumneavoastră vă va fi dor de ea, chiar dacă la început ați fost uh, sceptici. Și mie îmi va fi dor. Uh, bineînțeles că ne-a plăcut să fim uh, la conducere o perioadă. Îi mulțumesc Parlamentului și cred că asta a vrut să spune și doamna deputat. Vă vorbi și despre Ucraina. Cred că este important să fim cu ochii pe această problemă. Este țara menționată cel mai des în ziua de azi și este o dezamăgire pentru noi, pentru că aveam așteptări înalte. Credeam că va fi bijuteria coroanei pentru noi în timpul președinției noastre, dar am văzut ce s-a întâmplat. Uh, pentru noi, pentru Lituania, este o problemă foarte importantă, ne amintește de trecut, dar trebuie să spunem foarte clar, uh, Ucraina este în măsură să decidă. Cu toate acestea trebuie să rămânem deschiși. și să stăm cu ochii pe orice țară care vrea să impună astfel de comportamente. Este neacceptabil dar totuși suntem deschiși și rămânem deschiși pentru Ucraina în cazul în care își schimbă părerea și alege calea modernizării. Am vizitat de mai multe ori Ucraina și am văzut că integrarea în Europa este sinonimă cu modernizarea țării cu impunerea statului de drept, a democrației, a durabilității, a creșterii și a tuturor acestor valori. Deci este o conotație importantă și avem uh, acești uh, oameni au așteptări foarte mari și noi uh, păstrăm ușa deschisă și sperăm să primim Ucraina într-o bună zi. Legat de observația domnului Lange, în ceea ce privește achizițiile publice, trebuie să subliniez că este un dosar foarte sensibil. Și a fost totuși unul prea dificil de tranșat pentru noi. Acum Acum se pare că chinezii au anume atitudine. Dacă ceva este greu de rezolvat, trebuie să stai și să aștepți uh, soluția. Poate aceasta va veni dintr-o dată. Se pare că astăzi nu avem de ales. Nu văd cum am putea să trecem peste aceste diferențe. Nu am multe lucruri pozitive de spus legate de acest subiect după președinția noastră. Nu am reușit să creăm un pod. Sper că succesorii noștri vor reuși, dar vom aștepta o perioadă. Legat de Canada, a existat, uh, au existat progrese politice, și um, se pare că este ceva realizabil. A existat, deci, um, un progres politic. Experții noștri juridici analizează dosarul și încearcă să obțină un pachet final cât mai clar. Sper că nu vor exista impedimente în calea acestui dosar și sper că progresele politice vor continua și dosarul va fi acceptabil pentru noi. În legătură cu a treia întrebare, doamnei Bider, da, mediul este important pentru dumneavoastră și pentru noi și, bineînțeles, vom analiza această problemă. După cum am spus, experții noștri juridici analizează acordul și sperăm că standardele vor fi acceptabile pentru dumneavoastră și standardele noastre sunt destul de înalte, ca să fiu sincer. A patra întrebare. Au fost uh, mai multe părți aici, domnul Scholz. Viața nu este ușoară nici uh, la Consiliu. Există cazuri în care părerile sunt foarte împărțite. Și uh, viața este și mai grea uneori când avem discuții cu Parlamentul și cu Comisia, avem trialoguri. Dar în ceea ce privește politica comercială, Există unele chestiuni dificile, dar am senzația că nimic nu este nerealizabil. Dacă totul ar fi foarte ușor, atunci aș avea unele suspiciuni. Că poate am pierde din vedere niște elemente. Toate părțile sunt importante în procesul decizional și toate părțile ar trebui să caute un compromis. Uneori uh, este greu să atingem compromisul, dar cine a spus că trebuie să fie ușor? Există unele păreri foarte puternice cu privire la unele puncte, dar trebuie să putem să facem compromisuri. Și acum uh, mă refer și la Uh, comentariile domnului profesor legate de această politică investițională. O vom avea, știu că este frustrant, că durează foarte mult, dar există unele probleme unde există poziții de principiu. Trebuie să căutăm un compromis care să vină de la o parte terță și apoi să acceptăm decizia finală. Este bine că avem păreri foarte clare legate de unele aspecte. Și dacă e nevoie de o parte terță, atunci să o căutăm și să acceptăm decizia luată. Legat de comerțul echitabil, de ajutorul pentru comerț, probleme legate de dezvoltare, chiar recent am discutat în Consiliul pentru Dezvoltare, uh, prezidat de doamna Ashton, coerențele politice legate de dezvoltare și au fost miniștri care au fost dornici să înceapă discuții și cred că și pentru parlamentari este important să se vorbească cu uh, oamenii din domeniu. Trebuie să existe legături și cu alte domenii, pentru că nu ne putem dezvolta separat. Trebuie să existe o coerență și cu alte politici în alte direcții. Deci analizăm această problemă cu atenție și atunci când uh, ne-am uh, referit la comerț în Bali, am discutat despre unele beneficii cu care toată lumea a fost de acord. Uniunea Europeană face astăzi mai multe nu trebuie să ne îmbunătățim politicile, deja facem mult mai multe decât alte țări sau regiuni dezvoltate. Trebuie să fim uh, sinceri și să ne mândrim cu acest lucru. Suntem foarte conștiincioși și așa vom rămâne. Legat de ultimul comentariu, cum că comerțul ar rezolva multe probleme, da, suntem de acord după cum am spus la începutul președinției, am vorbit despre credibilitate, creștere și deschidere. Iar comerțul uh, abordează toate aceste nevoi. Trebuie să fim credibili, trebuie să ne respectăm partenerii și trebuie să fim deschiși. Și am rămas deschiși. Și toate acestea generează creștere. Comerțul aduce tot ce este mai bun din ambele părți, prin schimb și prin comerț. Domnule profesor, după cum ați spus, este foarte greu. Nu am niciun răspuns pentru dumneavoastră, dar este totuși bine să ai principii puternice în uh, unele domenii și să cauți un compromis. Și îl vom căuta. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Este ultima noastră întrevedere cu dumneavoastră ca președ... reprezentant al președinției Uniunii Europene. A fost o experiență foarte bună și a fost uh, o slujbă care v-a solicitat total ați încercat uh, să contribuiți până la sfârșit uh, la progresele în uh, mai multe dosare. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile pe care le-ați avut în Uniunea Europeană în ceea ce privește comerțul. A fost o plăcere să colaborăm cu dumneavoastră și acum un cuvânt un lituaniană, Aciu. Vă mulțumesc! Permiteți-mi să le spun la revedere oaspeților noștri. Grazie.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 Well, let's uh, move on. Să mergem mai departe. Well, I have the pleasure to uh, welcome. Am plăcerea să-i urez bun venit în comisia noastră domnului Maxim Medvedkov, șeful departamentului uh, pentru negocieri comerciale din uh, Federația Rusă. Și vom discuta statutul de membru al OMC al Rusiei. este prima oară când uh, ne întâlnim, ne-am întâlnit și la Geneva, chiar în momentul în care Rusia a intrat în OMC acum doi ani. Înțeleg că domnul Medvecov este responsabil pentru succesul aderării Rusiei la OMC și este în continuare însărcinat cu politica comercială a Rusiei. O să-i dau cuvântul pentru o declarație de introducere. iar apoi vom avea o dezbatere cu întrebări și remarci ai membrilor comisiei. Printre alte lucruri, am dorit să ne spuneți cum vi se par lucrurile la doi ani după aderarea Rusiei la OMC și cum vi s-a părut a noua conferință ministerială din Bali pentru că Rusia am înțeles că a fost foarte discretă la Bali. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Aveți cuvântul, domnule Medvedkov. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă voi face un rezumat al situației după aderarea Rusiei la OMC. Voi începe cu observații legate de opinia publică și modul în care a fluctuat aceasta în anii de negociere. Am început procesul în 2001, am monitorizat opinia publică și atunci 56% din cetățenii ruși erau clar pentru aderarea Rusiei. Acum, 56%, aceeași cifră, sunt neutri cu privire la aderare. Și restul, 44%, sunt împărțiți în mod egal. 23% sunt pentru și 21% împotrivă. Suntem mulțumiți de acest rezultat pentru că ne arată că economia Rusiei nu s-a confruntat cu probleme importante în timpul uh, primului an, destul de dificil, în care ne-am uh, pus în aplicare angajamentele. Deci economia este și încă este neutră la acest proces. Legat de procesul implementării angajamentelor Rusiei la OMC. Aceasta este situația generală. În unele sectoare economice vedem în continuare unele probleme legate probabil de scăderea tarifelor și de regulile comerciale în ceea ce privește uh, utilajele și agricultura. În agricultură există probleme specifice pentru că după aderare a trebuit să schimbăm structura sprijinului pentru agricultură. Nu e vorba de câți bani investim, mai investim mai mult sau mai puțin uh, aceleași sume, dar am schimbat structura avem și sectoare care au beneficiat de pe urma aderării, mai ales industriile legate de exporturi, cum ar fi industria siderurgică, cea chimică. Acolo am avut uh, constatări destul de pozitive. Am făcut foarte multe pentru a modifica legislația. Au fost schimbate 40 de legi pentru a ne conforma cu regulile OMC și peste 100 de ordine guvernamentale, un număr destul de ridicat pentru Rusia. Pentru a neutraliza posibilele probleme, Parlamentul rus a creat o comisie specială împreună cu guvernul care se reunește o dată la două luni și care discută măsurile care ar trebui luate la nivel legislativ, dar și la nivel executiv, pentru a combate impactul, impactul uh, posibil negativ pot să spun că nu au prea mult de lucru în prezent, pentru că nu s-au constatat multe efecte negative. Iar după Bali, constatările sunt mult mai pozitive în legătură cu viitorul aplicării acestor reguli și beneficiile pe care le-ar putea avea Rusia de pe urma pachetului Bali. Acum suntem mult mai activi în cadrul OMC. Participăm la activitățile aproape tuturor comisiilor din OMC. Participăm și la soluționarea disputelor în 8 cazuri ca parte terță. Am avut și un caz cu Uniunea Europeană în care am um, fost chemați uh, pentru o taxă în industria automobilelor. Acum uh, suntem uh, membri de plini ai ITA și este foarte important pentru industria noastră. Am primit și statutul de observator în Comisia privind achizițiile publice. Deci, peste trei ani trebuie să depunem o ofertă. și statutul de observator ne va permite să înțelegem mai bine lucrurile. Deci este un lucru foarte benefic pentru noi. Acum câteva zile, președintele Rusiei a semnat un decret, decret legat de crearea unei misiuni permanente a Rusiei deci vom avea o misiune separată de anul viitor și un ambasador ce va fi numit. Deci vom avea o colaborare mai strânsă cu OMC și cu membrii acestei organizații. Cu privire la Bali, Poziția noastră a fost de la început foarte simplă. Ne-am alăturat negocierilor. La sfârșit, cu un an înainte de încheierea lor, dar am decis să nu stricăm uh, jocul membrilor. Deși am avut multe cereri din partea sectoarelor industriale, să modificăm unele lucruri, să facem propuneri, dar am decis să nu facem asta. Am încercat să ajutăm partenerii de negociere să găsească un compromis cât de repede posibil. Până la urmă, pachetul pare foarte benefic pentru Rusia, pentru că, în primul rând, ne permite tuturor să înțelegem că OMC este în viață, este funcționabilă și astfel știm că nu am aderat la o organizație care se va desfința în câțiva ani. Deci este clar pentru actorii din Rusia că este un lucru pozitiv. Apoi, pachetul ne este foarte folositor atât în ceea ce privește uh, acordurile de facilitare a comerțului, pentru că acum companiile noastre sunt mulțumite, sunt instrumente folositoare în rezolvarea problemelor uh, legate de administrarea vamală în întreaga lume. Avem uh, semnale pozitive din partea exportatorilor um, din agricultură legat de pachetul agricol. și legat de cotele tarifare. pentru că acum pot intra pe piață într-un mod mai simplu. De asemenea, în ceea ce privește competiția exporturilor, este important să înțelegem că, la un moment dat, regulile acestea vor fi obligatorii din punct de vedere juridic și vor corespunde cu obiectivele din uh, runda de la Doha. Am fost uh, presați să tăiem uh, subvențiile la export și avem obligații puternice în legătură cu exporturile agricole în general. Deci vom continua aceste discuții și ne vom integra agricultura noastră în cea mondială. Cel mai bun rezultat uh, din Bali pentru Rusia a fost că avem acum posibilitatea de a continua negocierile din runda de la Doha. Vom fi un jucător mai activ decât uh, în Bali avem interese comerciale mai puternice și vom face tot ce ne stă în putință pentru a finaliza în mod logic agenda de la Doha. Apoi, încă două minute, domnule președinte, legat de relația cu vecinii noștri și relația cu Uniunea Europeană, nu este doar părerea mea, ci și părerea companiilor ruse. Statutul de membru la OMC ne permite să avem reguli mai clare, să avem reguli coerente cu cele din lume, cu cele din Uniunea Europeană. În al doilea rând, este deschisă o ușă pentru a dezvolta relațiile comerciale în vederea unor noi instrumente. Discutăm acum posibilitatea de a relua negocierile privind un nou acord de bază care va aborda multe Uh, probleme comerciale grave. Totodată s-a deschis calea pentru încheierea altor acorduri comerciale, care au fost oprite la un moment dat, odată cu întârzierea aderării la OMC. Acum avem uh, negocieri uh, pentru trei acorduri de liber schimb cu diversi parteneri și am încheiat negocierile pentru un acord cu țările CSA. Acum ne putem bucura de avantajele politicii noastre comerciale și uh, aderarea la OMC a avut rezultate pozitive. Vă mulțumesc. Um, so you are happy about being a member of the... Prin urmare, sunteți mulțumit de faptul că faceți parte din OMC să dăm drumul la dezbatere. Avem o înțelegere cu Rusia. Vom, uh, vom da cuvântul mai întâi domnului Robert Sturdy. Robert, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, niște cuvinte foarte mari și a fost foarte interesant să vă ascultăm. Vă mulțumesc foarte mult că, că ați luat parte la această ședință. Sunt impresionat de ceea ce ați spus dumneavoastră, însă aș dori să revin la câteva dintre problemele care au apărut la grupul de monitorizare al Rusiei. Ați uh, vorbit despre industria autovehiculelor. Având în vedere disputele cu privire la uh, taxa de reciclare care sunt țelurile pe termen scurt și pe termen lung în ceea ce privește aplicarea regulilor OMC în legislația internă. Apoi a doua întrebare legată de pachetul Bali. Mi se pare că ați răspuns însă la ea. Mulți dintre noi ne-am aflat acolo. Am avut aceeași impresie ca și dumneavoastră. Mi se pare că ați vorbit despre Bali destul de mult, nu știu dacă doriți să mai detaliați aici. Apoi, în ce privește partenerii, care este situația? Lucrați și cu alți, alte țări din BRIC cu privire la politici din zone anumite? De exemplu, există vreo cooperare cu țările BRIC cu privire la convergență sau cu privire la strategie? Lucrați cu țările respective pe aceste teme? Mulțumesc, dau cuvântul membrilor grupurilor politice, membrii ai acestui grup. Voi începe cu PP-ul. Laima? Daniel Caspari? Domnul Caspari. I'll take note of yeah. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Cred că e foarte bine că avem această posibilitate de a avea un schimb de opinie astăzi. Și pentru început aș dori să vă felicit pentru că iată a trecut un an de când Rusia s-a alăturat OMC. Știm cu toții cât de dificil a fost acest proces de aderare pentru membrii de până acum, dar și pentru partea rusă. Știm că am, de ambele părți a au fost necesare compromisuri, însă am făcut acest lucru conștienți fiind că acest lucru aduce șanse imense atât pentru întreprinderile din Rusia, dar și pentru celelalte. Pe mine mă îngrijorează însă uh, anumite chestiuni care au apărut în spațiu public, în mass media în Rusia și faptul că această aderare este privită în majoritate negativ în Rusia. Poate că am primit uh, extrasele nepotrivite din uh, mass media, dar din ceea ce am citit eu uh, în mass media, dăinuie această opinie că, iată, um, Poate că ar trebui creată un pic de atitudine mai pozitivă în Rusia și la nivelul mass media pentru această aderare, pentru a arăta cum se pot îndepărta anumite consecințe ale acestei aderări asupra întreprinderilor ruse. Apoi, în al doilea rând, la nivelul OMC, toate cele 160 de state membre uh, elaborează regulile și apoi uh, subscriu la respectarea acestora. În regiunea mea, mi se spune că, iată, există anumite chestiuni unde Rusia nu respectă regulile și au existat așteptări vis-a-vis -vis de aderarea Rusiei la OMC, care nu s-au îndeplinit. Întrebarea mea este ce am mai putea face noi pentru a facilita părții ruse să respecte într-adevăr obligațiile asumate și ce am putea face pentru ca în cazul procedurilor de infracțiune pe care urmează să le, găsească, să le deschidă Comisia Europeană în perioada următoare, să putem uh, gestiona mai bine situația și pentru ca respectarea regulilor să fie uh, mai bună. Pentru că nu ar fi bine dacă peste jumătate de an după un an vom rediscuta tema în Parlamentul European și când uh, ne va explica Comisia că au fost aduse în fața Curții de Justiție 15 cazuri de nerespectare a angajamentelor, ceea ce ar fi regretabil. Și, în al treilea rând, dacă atât am posibilitatea de a discuta personal astăzi cu dumneavoastră, există semnale din domeniul comercial cum ar fi și povestea asta cu camionul din țara colegei mele la frontieră, unde astfel de lucruri cred că nu ar trebui să existe dacă tot facem parte cu toții din același club al OMC. Mulțumesc, domnul Lange, din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru prezentare. Cred că a fost o contribuție importantă pentru stabilizarea relațiilor comerciale reciproce, poate și a interdependențelor reciproce între Europa și Rusia, care, iată, acum se regăsesc împreună sub același acoperiș al OMC și care astfel câștigă mai multă stabilitate pentru Europa și mă bucur că pe 13 decembrie guvernul dumneavoastră a declarat că va desemna un reprezentant permanent la OMC. Pe de altă parte, însă, există totuși și opinii diferite în ceea ce privește respectarea regulilor OMC. Și aici m-aș referi și eu la partea de taxă de reciclare, care ne afectează, sigur, și pe noi, pentru că Uniunea europeană este producător de autovehicule și această taxă de reciclare se referă nu doar la autoturisme, ci la toate tipurile de autovehicule. Și sperăm că acest lucru poate arată că regulile OMC nu se respectă în totalitate. De asemenea și măsurile SPS Și aici uh, ne întrebăm cum anume o dar putea ieși în întâmpinarea celor parlament, uh, partener pentru a evita conflicte în fața unei curse de arbitraj. Doamna Andrechiene. Thank you very much for your presentation. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Unele dintre întrebările mele au fost menționate deja Antevorbitorul dumneavoastră a spus că uite cum au zburat șase luni din uh, președinția lituaneană a Uniunii Europene și pentru dumneavoastră cred că stau la fel lucrurile. Uite cum a zburat un an și sunteți, de când sunteți membru al OMC, stat membru al OMC. Dorim să ne asigurăm că există cât mai puține probleme. Astfel, vă putem ajuta să vă bucurați uh, pe deplin de beneficiile de membru al OMC. Întrebarea mea este de fapt următoarea. Ne-ați spus că industria și comerțul nu s-au bucurat foarte mult de efectele aderării la OMC a Rusiei. Din punct de vedere istoric, întotdeauna a existat o excepție, mai ales la nivelul țărilor mai puțin dezvoltate, tranziția normală era de 5-6 ani, această perioadă de grație. Știm că Rusia este mai dezvoltată decât multe alte țări care au aderat recent la OMC. Iată, aceea au existat mai multe așteptări cu privire la viteza cu care se va adapta Rusia la regulile OMC. Cum intenționați să mențineți de partea dumneavoastră sectorul uh, afacerilor și sectorul uh, comerțului, având în vedere că le așteaptă, aceste sectoare uh, vor trece prin o perioadă mai dificilă de concurență. Apoi, în ceea ce privește cooperarea regională, atât intra uh, in, în interiorul Federației Ruse, cât și în exteriorul Federației Ruse. Există acolo regionale cu toți vecinii dumneavoastră, atât la est cât și la vest. Mă întreb, cum credeți că progresează problemele respective acum că sunteți membru al OMC? Mulțumesc. Pentru vers, Ianic Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule reprezentant, Ați urmărit îndeaproape dezbaterile din acest parlament și noi am vorbit de multe ori despre Ucraina. Am vorbit și despre Moldova. În Parlamentul European există acest, această idee cum că Rusia, contrar angajamentelor sale OMC, se folosește de măsurile comerciale pentru a aplica presiuni geopolitice asupra vecinilor săi. Iar aici se vorbește de asemenea și despre, uh, rela- și despre relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii săi. Sunt sigur că sunteți conștient de aceste aspecte. Apoi, în Rusia se află Edward Snowden. Dumnealui a dezvăluit lumii chestiunea legată de supravegherea efectuată de către serviciile de securitate americane. Aș dori să știu care este părerea Rusiei cu privire la negocierile internaționale, vizând un acord comercial asupra, datele, asupra datelor private. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Jadot. Helmut Scholz. Thank you, um, Mr. Chair. Thank you. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru rezumatul făcut de reprezentantul Federației Ruse. Mulțumesc și pentru rezumatul cu privire la procesul prin care trece întreaga societate rusă, odată ce statul rus a devenit membru al OMC. S-a discutat și la Geneva, la ultima conferință a ministrilor, s-a discutat și în ajunul aderării. Următorul aspect, că se vor crea temeri în sânul populației ruse, că populația rusă va trece prin foarte mari uh, Uh, dificultăți, că nu va fi suficient de competitivă. Ne puteți da exemple în, de cazuri în care competitivitatea a avut efecte pozitive și care este situația concretă la nivel economic în uh, anumite industrii? Și o a doua întrebare, negocierile cu privire la acordul TISA, le considerați o provocare pentru Federația Rusă? Sunteți interesați să vă alăturați și ce înseamnă acest lucru pentru modernizarea economiei Rusiei? În al treilea rând, crezi că Uniunea Europeană ar fi pregătită să abordeze negocieri bilaterale între Uniunea Europeană și Asia, aici este un potențial de a crește relația bilaterală și astfel se, poate, se pot schimba datele în Est, mai ales în ceea ce privește Ucraina. Și astfel am putea găsi o soluție la criză, o soluție de ieșire din criză. Vom încerca o nouă abordare, să fim mai constructivi. Mai sunt încă două cereri de luare a cuvântului. Doamna Indrichene, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule Medvedkov, mă, buc mă bucur că ați venit la comisia noastră. Înțeleg că nu trebuie să supraestimăm abilitatea dumneavoastră de a redefini politica de comerț a Rusiei Ați fost șeful uh, departamentului dumneavoastră în 2004 și ați negociat aderarea Rusiei la OMC. De asemenea, ați supravegheat crearea uh, Uniunii Vamale Rusești. Înțeleg că Înțeleg așadar că uh, sunteți foarte versate în chestiuni legate de comerț, iar aceste chestiuni sunt foarte importante pentru Rusia. Cum înțeleg eu lucrurile? Așteptările aici, în Parlamentul European și la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește aderarea Rusiei la OMC, erau foarte înalte. Dacă citiți rezoluția noastră în octombrie 2012, rezoluția Uniunii, uh, Parlamentului European, puteți vedea următorul lucru. Această aderare a însemnat pentru noi, în primul rând, îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții în Rusia. pentru noi a fost și o uh, cale către îmbunătățirea afacerilor interne. Constatăm anumite tensiuni diplomatice și la nivelul comerțului între Uniunea Europeană și Rusia și s-a ajuns la niveluri cum nu s-au mai întâlnit niciodată nu s-au rezolvat anumite probleme și nu s-au reluat anumite negocieri. Ați menționat anumite progrese ale Rusiei, însă cu toate acestea, valoarea mea este următoarea. Rusia rămâne un membru neangajat al OMG-ului. Rusia se folosește de acest lucru pentru a-și promova um, obiectivele de politică externă, de exemplu Uniunea Vamală rusească. Așadar, vă întreb un lucru. Consideră Rusia că obligațiile sale ca membru al OMC sunt mai degrabă niște constrângeri decât uh, oportunități? Și aici este vorba și de o lipsă de voință politică. Vă mulțumesc. O întrebare foarte scurtă acum. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări, pe scurt, dacă îmi permiteți. Prima se referă la acordul de schimb dintre UE și SUA. Care este poziția Rusiei în acest uh, sens? Nimeni nu știe care va fi rezultatul final al acestor negocieri și care va fi rezultatul așadar, dar care ar fi viziunea Rusiei dacă se creează așadar un bloc atlantic de comerț din nordul Atlanticului. Care ar fi poziția Rusiei dacă se întâmplă acest lucru? Care este opinia? Și care crezi că ar fi consecințele pentru Rusia? Iar o a doua întrebare din partea mea. Vă mulțumesc. În primul rând, și la Bali a avut loc o conferință a Uniunii Interparlamentare internaționale. Și o întrebare care s-a venit acolo se referea la ce se va întâmpla după Bali. Ar trebui ca pe viitor la OMC să se discute despre chestiuni care nu sunt tocmai legate de uh, comerț, de exemplu chestiuni legate de drepturile omului. Colegii din China au considerat că nu este necesar, însă Rusia a sprijinit Uniunea Europeană în acest caz. Aș dori să vă întreb, întrevedeți ceva progrese posibile în aceste aspecte? Mulți, mulți dintre colegii mei cred că comerțul ca unică temă a OMC-ului pe viitor nu va fi suficient. Profit de această oportunitate ca să vă informez de faptul că pentru prima oară Rusia a participat la conferința interparlamentară de la OMC într-o manieră foarte constructivă, ca să zic așa. Este o veste foarte bună. Acum îi voi da cuvântul domnului Peter Balaș de la Comisie, iar apoi voi da cuvântul uh, oaspetului nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare și o plăcere pentru mine să Mă aflu alături de domnul Maxim Medvedkov, cu care am negociat timp de mulți ani negocierea Rusiei, aderarea Rusiei la OMC. Mă bucur să aflu care este rezumatul Rusiei după ce a fost membru timp de un an. Mai mulți dintre antevorbitorii mei au rezumat uh, foarte bine și Comisia consideră la fel și la fel și DG Comerț. La un an după aderarea la OMC există mai multe domenii în care Rusia nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre. Acest lucru reiese din discuțiile cu privire la mai multe aspecte, mai ales la măsurile tarifare și măsurile non-tarifare. Am discutat acest lucru și mai devreme, cu ocazia evaluării din partea comisiei, așa că nu voi intra în detalii. În primul rând, aș dori să spun că s-a făcut uh, referire la, la taxa de reciclare și acest litigiu cu taxa de reciclare. Știm că din ianuarie din ianuarie, așadar, discriminarea respectivă va înceta. Taxele vor fi aceleași și pentru produsele interne, cât și, prin, cât și pentru produsele importate. Însă există o povară mult prea mare în ceea ce privește anumite vehicule mari și vehicule de mână a doua. Există parteneri de comerț ai Rusiei care exportau vehicule de mâna a doua înspre Rusia. Nu, nu vedem cum uh, afectează acest lucru costul reciclării. Apoi, în ceea ce privește măsurile luate de guvernul rus, măsuri de sprijinire de la 1 ianuarie pentru industria internă, industria din țară. Putem fi siguri că acestea nu vor fi cumva compensații pentru producătorii interni și astfel să nu se neutralizeze cumva efectul uh, acelor uh, plăți egale din punct de vedere egal cu plățile făcute de importatori? Apoi s-a mai vorbit și despre utilizarea anumitor măsuri comerciale care sunt influențate de aspecte politice uneori. La ce mă refer eu aici? anumite măsuri care sunt luate fără informări, fără justificări, care au anumite efecte. Conform informațiilor publice, s-a oprit, s-au oprit um, controlele vamale controlele vamale sporite la frontieră, apoi măsurile SPS și măsurile de sănătate, acestea sunt introduse uneori în legătură cu um, anumite nuanțe politice, neplăceri la nivel politic. Uh, Am auzit o veste foarte bună pentru Ucraina. Importurile ucrainene vor reintra pe piața Rusiei după ce s-au schimbat relațiile dintre Ucraina și Rusia. Poate că este o impresie falsă, dar aș dori să știu care este comentariul dumneavoastră. Încă o chestiune. Conform regulilor MC, prețurile ar trebui să fie setate de către influențele de pe piață. Guvernul rus controlează și deține monopolul Gazprom și își schimbă foarte brusc prețurile. Am înțeles că prețurile în Ucraina ar putea să scadă. Nu știu dacă aici uh, intră în discuție considerații de ordin comercial. Acesta nu este singur exemplu, nu vreau să intru în detalii, dar se pare că există foarte multe cazuri în care există anumite semne de întrebare, care sunt adevăratele motivații ale acestor măsuri de ordin comercial. Vă mulțumesc. Domnule Medvedkov, sunt foarte multe întrebări și sunt destul de dificile. Dacă ar fi să le rezum, aș uh, delimita două categorii. În primul rând, Rusia nu se ridică la, măsura exigen- la nivelul exigențelor care îi se impun ca membru al OMC. Apoi, Rusia folosește în mod negativ, în mod greșit, măsurile comerciale pentru a, pentru a realiza anumite țeluri politice cu Ucraina, cu Moldova, cu Lituania, toate celelalte Uh, state vizate. Sunteți pregătiți să răspundeți la toate aceste acuzații? Vă apreciez curajul că vă aflați aici, în această etapă. Avem însă nevoie de clarificări în ceea ce privește aceste acuzații foarte puternice de altfel. Este foarte important următorul lucru. Se pare că dovezile sunt împotriva Rusiei, nu-i așa? Pleasure. Uh, thank you very much. Uh, may I start with uh, uh, some... Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să încep cu, cum să spun, una din experiențele mele de când am de-a face cu Comisia Europeană. În 98 eram un foarte tânăr funcționar în domeniul comerțului din Uniunea Sovietică, din Sovietic. Dar uh, pentru mine atunci era interzis să intru în clădire, pentru că nu avem relații comerciale. Noi am negociat condiții de antidumping cu comisia într-un restaurant. Deci acum 30 de ani. Când în acea perioadă istorică scurtă când s-au schimbat în mod fundamental relațiile noastre. Și iată că acum vorbim uh, în calitate de parteneri și nu ca părți care au probleme majore. Sigur că există probleme. N-am să vă țin acum un discurs cu 25 de pretenții vis-a-vis -vis de încălcări ale UE față de OMC, cum ar fi proceduri antidumping și așa mai departe, ajustarea acestor proceduri. Nu fac acest lucru pentru că nu cred că ar avea rost. Da, avem anumite canale de comunicare pe care se desfășoară aceste lucruri și mă voi referi la întrebarea ce anume poate face Parlamentul European pentru a ne ușura viața în ceea ce privește respectarea regulilor. Revenind așadar la aceste întrebări majore sau categorii de întrebări, voi începe prin a răspunde îngrijorărilor cum căruște nu-și implementează pe deplin angajamentele. Eu nu sunt de acord cu această afirmație din mai multe motive. În raportul uh, grupului nostru de lucru avem vreo sută de aliniate care se referă la uh, angajamente și avem uh, pretenții din partea partenerilor noștri vis-a-vis -vis de foarte puține dintre acestea. Sigur că pe unele recunoaștem că avem o problemă. De pildă, colegii de la Comisie ne-au spus că acordăm licențe de export pentru lemn într-o manieră care nu corespunde angajamentelor noastre, ei bine, am modificat uh, procedurile și a durat vreo șase luni să operăm lucrurile acestea. Dar așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Să identificăm problema, să cădem de acord că e nevoie de o schimbare, guvernul a reacționat și acum această problemă a fost remediată. În ceea ce privește această taxă de reciclare, e vorba de aceeași situație. Am introdus această taxă, am avut multe discuții cu colegii de la comisie, i-am convins că, să ne-au convins că ar fi bine să se egalizeze tratamentul importurilor cu cel la produsele naționale și acest lucru se va întâmpla începând cu 1 ianuarie. Știu că anumite țări ar putea avea probleme cu nivelul taxei, dar noi nu credem că acest lucru este incompatibil cu angajamentele noastre. Avem două opțiuni. Fie vom convinge Comisia Europeană, așa cum ei ne-au convins pe noi, sau vom apela la mecanismul de soluționare a disputelor. Dar există totuși uh, instanțe sau măsuri de ultimă instanță pentru a soluționa problemele noastre. Am avut uh, în trecut prea puține instrumente la care să apelăm pentru soluționarea unor dispute, ca de pildă acum trei ani, iată că acum există. Apoi, în ceea ce privește industria auto pe viitor, Deci, dacă vrem un tratament special al acestei industrii sau nu, am trei aspecte de menționat aici. Am negociat la nivelul OMC niște lucruri care vor fi finalizate până în 2018 și de atunci încolo va trebui să respectăm pe deplin obligațiile OMC. În al doilea rând, toate țările producătoare de mașini își subvenționează industria, inclusiv Uniunea Europeană. Și ține minte foarte bine chestiunea celor 23 de miliarde de euro injectați în această industrie în 2009 și 2010, pentru că acest lucru a contravenit intereselor noastre. Noi n-am dispus de aceiași bani am acordat și noi subvenții uh, industriei auto datorită crizei care, din păcate, continuă pe piețele mondiale, însă încercăm ca aceste subvenții să fie pe deplin conforme cu obligațiile noastre. Și apoi, industria auto din Rusia, nu mai un autohton, mai mult de 80% sunt investiții europene. Prin urmare, protejând acest domeniu industrial, protejăm și investitorii europeni. Iată că situația nu e chiar așa al negru, cum ați putea să credeți. Apoi al doilea bloc de chestiuni, cum că Rusia folosește politici comerciale pentru a avansa anumite obiective politice. Răspunsul meu, așa cum vă așteptați probabil, este că nu, nu se întâmplă și vă voi da și câteva exemple. Credeți că facem presiune asupra Ucrainei așa cum citesc din presa europeană, că Ucraina ar fi vrut să semneze acordul de liber schimb cu UE. Dar și aici, în primul rând, nu am introdus niciun fel de măsuri comerciale. Ucraina a introdus măsuri comerciale împotriva Rusiei și acum împreună cu Comisia Europeană ne luptăm împotriva acestor reguli la Geneva. E vorba de protecții la importul de mașini și interzicerea importului de cărbune și, și câteva altele. Deci nu Rusia a procedat neconform. Apoi, care a fost uh, ideea intervenției publice vis-a-vis -vis de aș, pretinsele afirmații că am avea măsuri de revanșare dacă Ucraina va semna cu tratatul cu UE. Noi avem un tratat în vigoare în care se spune că Uh, după consultări, o parte poate să revină la anumite taxe dacă celălaltă, uh, cealaltă parte uh, încheie alte acorduri de liber schimb, ceea ce îndreptățește cealaltă parte să introducă sau reintroducă anumite taxe la care s-a renunțat inițial. Iată, asta a fost și situația în cazul tratatului de liber schimb Ucraina-UE. Este o prevedere din tratatul pe care l-am semnat și noi. S-au mai dat și alte exemple vis-a-vis -vis de camioane și alte măsuri, ați spus. Dar dacă ne uităm concret de la situațiile respective, în toate cazurile ne-am consultat partenerii și vom consulta în continuare dacă măsurile încă persistă. Ideea este de a găsi soluții și ca, care, evident, să corespundă tratatelor încăiate. Nu am acum statistici uh, la mine cu privire la câte interdicții SPS Uniunea Europeană introduce lunar, dar este ceva normal. Sper au loc consultări pentru a găsi soluții și pentru a identifica ce probleme trebuie soluționate. Nu cred așadar că folosim politica comercială ca presiune politică. Nu am făcut-o în trecut și nu o facem nici acum. Poate că ar trebui să fim mai transparenți. Aici sunt de acord. Și trebuie să stabilim acest mecanism și în acest context am făcut și o propunere pentru mai multă transparență în viitorul nostru acord comercial cu UE care sper că se va realiza. Și câteva lucruri de ordin mai general în ceea ce privește statele BRICS. Din câte am înțeles eu întrebarea, discutăm uh, multe chestiuni cu acești parteneri și știți probabil și de ce, pentru că există interese similare în ceea ce privește evoluțiile macroeconomice din mai multe sectoare. Vorbim cu ei pe chestiuni comerciale, sigur, dar nu cred că discuțiile sunt diferite față de cele pe care le avem cu Uniunea Europeană sau cu alte țări. Există multe probleme comune și discuțiile ajută la găsirea unor soluții pentru a identifica cine se ocupă de ce anume și acest lucru este mal în cadrul OMC. Apoi mai au mai existat întrebări referitoare la situația dacă Rusia ar dori să se alăture negocierilor în ceea ce privește serviciile, accesul pe piață și care sunt așteptările noastre vis-a-vis -vis de un posibil acord în UE SUA cu privire la liberul schimb. În ceea ce privește serviciile, nu avem posibilitatea în momentul de față să ne alăturăm acestor negocieri pentru că abordarea noastră politică este ca înaintea să ne angajăm în astfel de negocieri ulterioare, ar trebui să vedem mai întâi, să evaluăm care sunt rezultatele aderării noastre. Deci va trebui să mai treacă puțin timp pentru a putea vedea cum anume această aderare afectează serviciul nostru, ă, sectorul nostru de servicii. Probabil că în următoarele luni nu ne vom alătura acestor negocieri, dar le vom urmări și vom interveni la un moment dat. În ceea ce privește acordul liber schimb cu și investiții cu Statele Unite, Știm sigur la ce se referă, dar nu cunoaștem detaliile. Nu am făcut o analiză completă cu privire la modul în care va influența relațiile noastre comerciale. Vreau doar să spun că Rusia, pentru a transparentiza acordurile comerciale, a introdus la nivel de OPEC, dar și la nivel de OMC, o propunere de transparență pentru acordurile comerciale și a beneficiat de susținerea multor membrii OMC și s-a adoptat la un moment dat un document în care se spunea că se vor obține mai multe informații cu privire la ce se întâmplă prin mai multe acorduri comerciale Acum, în ceea ce privește sectoarele industriale cu probleme în Rusia, ne-ați solicitat exemple, vă voi da două. Un domeniu în care producă Producătorii de cărți au solicitat uh, ajutoare de stat, ce am făcut respectând uh, angajamentele noastre la nivel de OMC. Acum situația s-a stabilizat și nu mai sunt probleme în cazul acestei în acest domeniu. Era vorba de industria cărnii de porc. Acum s-a depășit acest stadiu. Și există informații că s-au îmbunătățit și capacitățile de export. Apoi altă întrebare a fost ce ne facem cu acele sectoare care vor pierde competitivitate datorită aderării la OMC. Nu vom face uh, nimic deosebit față de ceea ce fac alte țări într-o situație similară. În final, măsurile de susținere trebuie acordate doar dacă se impune, dacă e rezonabil și pentru restructurarea respectivelor sectoare. Pentru că guvernul și Parlamentul cooperează pentru a identifica aceste măsuri de susținere. Vreți să răspund la toate întrebările? Poate îmi permiteți mie să selectez una. Prețurile Gazprom sunt uh, determinate de piața sau de motive politice? Ei bine, prețurile Gazprom sunt uh, determinate de două lucruri, de costuri și de uh, taxele de export. Există de exemplu, o taxă de export de 30% pentru exportul spre Belgia față de alte state vecine. Nu implementăm această taxă pe deplin. Nu avem o astfel de taxă de export pentru Kazahstan, de pildă. Și acest uh, lucru este una, unul din elementele din structura de preț. Apoi, Președintele intervine. Nu credeți că ar trebui să existe o regulă OMC în ceea ce privește aceste taxe de export? Da, aveți dreptate, dar în cazul țărilor cu care nu avem uh, acorduri de tarife preferențiale, uh, implementăm această taxă de export. Însă lucrurile sunt diferite de la țară la țară. Asta nu încalcă regulile OMC. Și în al doilea rând, prețurile depind și de cerere. Și de aceea prețurile diferă în diferite țări. Cum uh, explicați schimbarea majoră a prețului gazelor în Ucraina de la o zi la alta? poate fi datorită Uniunii Vamale, cu siguranță, dar eu nu am auzit uh, de niciun fel de schimbări fundamentale în ceea ce privește prețurile uh, cu Ucraina. Eu nu am cunoștință de așa ceva. Acum o oră spuneți? Bun, atunci, uh, spune președintele, vă rog să vă referiți la întrebările care au mai rămas, pentru că totuși suntem sub presiunea timpului. Bun. Dacă îmi permite să mă refer la chestiunea cea mai importantă cu privire la cum anume ne-ar putea ajuta Parlamentul European. Avem două nivele de discuții. Vom continua bătăliile noastre cu prietenii de la Comisie pentru că atât timp cât există comerț, întotdeauna vor exista și probleme, dar cred că ar trebui să ne uităm la viitorul relațiilor noastre și viitorul este în mâna politicienilor, în mâna noastră, dar și a Parlamentului Rus și viitorul este dependent de modul în care abordăm lucrurile, așa cum s-a propus și în anumite consultări de a nu avea bariere pentru comerț și investiții între oceanele Atlantic și Pacific. S-a discutat la summitul de la Roma în 2003 și nu s-a implementat niciodată și încă nu discutăm aceste chestiuni. Din multe motive, unele politice, altele economice, și cred că parlamentarii ar putea să își asume calitatea de lider în astfel de discuții, pentru că astfel se poate crea o zonă mare de cooperare economică care este și necesară și care va oferi rezultate foarte interesante. Domnule Medvedkov, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră. Sper că uh, veți, uh, mm, data viitoare când veți veni, uh, aceste chestiuni vor fi mai puțin pregnante ca momentul de față. Mulțumesc. 22. Item 22. <clears throat> Punctul 22. E vorba de discutarea unei moțiuni de rezoluție în ceea ce privește un acord fleg între UE și Indonezia. Raportorul nostru este Ianic Jado, căreia îi dau cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, mai multe prilejuri să abordăm acest punct pe ordinea noastră de zi. Acum uh, puteți să vedeți rezoluția ce ar putea să însoțească procedura noastră de acceptare a parteneriatului non-voluntar. Cunoașteți uh, subiectul, nu voi uh, reveni asupra rezervelor pe care le-am asupra procesului de autorizare și de certificare în Indonezia. Am spus deja, s-au făcut progrese importante în Indonezia cu privire la protejarea pădurilor, la mecanismul de monitorizare ce a fost aplicat, dar acum, totuși, peste jumătate din uh, cherestea nu este certificată, fie că e vorba de păduri transformate în terenuri agricole diferența dintre chiar steaua certificată și cea necertificată, respectarea dreptului uh, la proprietate al indigenilor și așa mai departe, să fac o serie de recomandări care se găsesc în uh, centrul rezoluției noastre, pentru că, până la urmă, Parlamentul European nu va mai putea interveni apoi pe marginea acestui subiect. Acum trebuie să ne adresăm Comisiei Europene și să punem o serie de condiții legate de acordul pe care uh, și-l va da Comisia uh, pentru certificarea în Indonezia. Prin votul, uh, dacă se va confirma în plenară, vom um, face un pas către acest acord, dar Comisia trebuie să valideze Uh, procesul uh, și organismele de autorizare și certificare din Indonezia. Aici, în rezoluție, propunem uh, o serie de condiții pentru acest proces de validare a mecanismului de certificare și autorizare în Indonezia. Sper că veți aproba acest demers care reia discuțiile pe care le-am avut aici Ideea este să trimitem un mesaj puternic uh, Comisiei Europene pentru ca certificarea lemnului în Indonezia să corespundă cu uh, lupta, pentru, uh, lupta împotriva corupției și alte valori ale noastre. Mulțumesc. Acum raportorul din umbră. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și lui Ianic Jadot pentru acest proiect de raport. În ansamblu, cred că trebuie să evaluăm întregul domeniu FLECT ca fiind unul pozitiv și domnul Jadu s-a referit deja la acest lucru. Noi am avut deja câteva discuții pe această temă și pe ansamblu cred că este foarte important pentru Uniunea Europeană să continue combaterea comerțului ilegal cu lemn și să se asigure și în relațiile cu state terțe că acordurile uh, încheiate se și respectă. Și sigur că și modul în care se tratează resursele este un aspect foarte important. Acordul FLEGT nu este considerat un acord de sine stătător. Totuși, nu cred că ar trebui să filozofăm acum dacă ar trebui să acceptăm sau nu acest acord. Eu cred că important de subliniat este uh, continuarea luptei împotriva tăierilor ilegale. Și eu cred că aceste lucruri au fost uh, discutate în discuțiile cu Indonezia, totuși Responsabilitatea noastră ca și Comisie este de a atrage atenția asupra deficitelor. Indonezia este partener cu UE și există un acord de asociere cu astfel de țări partenere care se referă și la respectarea drepturilor omului și la atingerea obiectivelor mileniului. Și Trebuie să ne gândim și la aceste parteneriate atunci când ne uităm sau ne gândim la acest, acest proiect de rezoluție. Vis-a-vis -vis de rezoluție am și câteva observații. Cred că trebuie să ne punem întrebarea ca și comisie ce dorim să exprimăm cu această rezoluție. Este ideea de a arăta că acest acord cu Indonezia este unul prost sau vrem să um, punem chestiunea acord bun și să încercăm să evidențiem care sunt deficiențele și cum ar putea fi ele remediate. Eu cred așadar că se impune uh, puțină nuanțare a textului și să salutăm faptul că există disponibilitate în Indonezia de a continua colaborarea și în acest domeniu. Apoi mai consider că Parlamentul ar trebui să nu uh, încarce textul cu o enumerare a tuturor uh, deficiențelor uh, din respectarea tratatului. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra găsirii soluțiilor, pentru că așa se poate depăși momentul. Aici, sigur, m-ar interesa și părerea Comisiei vis-a-vis -vis de aceste proiecte de rezoluție, dacă îl poate susține. În acest sens voi înainta și amendamente și mă bucur de pe acum de o colaborare constructivă. Mulțumesc. Acum David Martin din partea, partea Social-Democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc lui Ianic pentru eforturile depuse în acest dosar. Eu sprijin Rezoluția pe care a dus-o în fața noastră are multe puncte importante, însă, ca și antevorbitorul meu, cred că există nevoia unui echilibru și am recomandări de făcut. M-am întâlnit cu ambasadorul indonezian și am încercat să analizez uh, situația din Indonezia Bineînțeles, una auzim și alta este realitatea la fața locului, dar am înțeles că Indonezia face eforturi pentru a rezolva problemele și cred că rezoluția ar trebui să menționeze faptul că s-a creat o forță polițienească specială pentru domeniul forestier. Este un lucru important pentru că înainte aceasta era responsabilitatea armatei. Trebuie să spunem lucrurile pe nume, există multă corupție s-au închis uh, ochii la multe și acum uh, lucrurile, din câte îmi dau seama, sunt mai profesioniste și trebuie să salutăm acest lucru, de asemenea și faptul că s-a încercat introducerea unui sistem uh, de autorizare pentru a identifica mai bine cheresteaua care, este, care provine din Indonezia și alte uh, Uh, tipuri de cherestea care vin uh, din alte state. Deci Indonezia a încercat să rezolve și această problemă. Totodată mi s-a spus că încearcă să vadă cum pot fi verificați uh, micii comercianți. Pentru că nu vrem ca mari producători să beneficieze. Ianic a încercat să spună că este ultima noastră șansă de a ne aduce contribuția, dar totodată este un prilej ca să recunoaștem faptul că Indonezia încearcă să rezolve aceste probleme și să o încurajăm să continue în această direcție. Catherine Birder, ALDE. Mulțumesc. Deja s-a spus mare parte din ce voiam să adaug. Până la urmă, aceste probleme se rezumă la același lucru. Metoda de certificare și punerea în aplicare. Când există o istorie de activități infracționale, trebuie să uh, fim foarte fermi și aceste probleme sunt uh, accentuate mai ales în țările în dezvoltare. și mie mi s-au adresat reprezentanții Indoneziei și acum uh, vedem că statele tropicale încearcă să se pregătească pentru acordurile FLECT și este un semn bun, este un semnal că ceea ce încercăm să facem um, este acum uh, în curs de a fi aplicat. Dar trebuie să fim precauți nu știu câte acorduri urmează, dar la un moment dat ar trebui să ne uităm în urmă și să vedem cum funcționează lucrurile și să comparăm poate diverse state, diverse metode de certificare, cum sunt aplicate și dacă micii tăietori sunt uh, sprijiniți la fel ca uh, marile companii. și să vedem dacă uh, banii câștigați dintr-o mai bună certificare pot fi reinvestiți. Să fim precauți, nu am uh, atins încă rezultatele scontate, dar este bine să vedem că s-au făcut progrese și că oamenii sunt uh, conștienți de așteptările pe care le avem de la aceste sisteme de certificare. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt de acord cu ce s-a spus. Ne-am întâlnit și noi cu reprezentanții Indoneziei și ei încearcă să îmbunătățească situația, să aplice această certificare. Dar îngrijorarea mea este legată de modul în care putem să controlăm în Uniunea Europeană cheresteaua ilegală. Cum este introdusă în Uniunea Europeană? Cine o cumpără? Cine o vinde? la fel ca și cu vânzările de fildeș pe care am încercat să le stopăm, trebuie să luăm măsuri. Este vorba de controlarea sistemului, să vedem cine cumpără cheresteaua ilegală și de ce este cumpărată. Indonezienii ar dori să aibă numai cherestea certificată. Este în interesul lor ca să câștige mai mulți bani, dar poate comisia ar putea să răspundă Cine cumpără această cherestea ilegală? Reprezentantul comisiei, îmi pare rău, nu pot să pronunț corect numele dumnealui. Da, mulțumesc. V-am pronunțat corect numele? Uh, am auzit multe pronunții, sunt destul de flexibil în această privință. Legat de rezoluție, avem două, trei comentarii în ceea ce privește faptele. Suntem îngrijorați de considerentul D când se spune că Indonezia este al treilea mare emițător de gaze cu efect de seră. Poate ne gândim la Statele Unite, China, Indonezia. Poate ar trebui să regândim acest top legat de regulamentul FLEGT și de certificări, cred că experții juridici ar trebui să se aplece asupra acestei probleme. Am auzit că s-a folosit uh, cuvântul certificare. Există sisteme private pentru certificarea sistemelor uh, de administrare durabilă nu am vrea ca acestea să fie confundate cu schema FLEC. De aceea am uh, folosit și cuvântul licență, ca să nu creăm confuzii. Principala este, idee este că în alineatele operaționale au fost ridicate diverse probleme de diversele părți implicate, dar uneori se fac și comentarii generale care se referă la o situație generală și situația poate părea negativă. Dar cred că problema noastră fundamentală este că în unele recomandări se menționează probleme pe care le abordăm și în regulamentul FLECT. Există o anexă în care se menționează criteriile de evaluare a criteriilor de performanță pentru acordurile de parteneriat voluntar. S-au ridicat mai multe probleme în proiectul de rezoluție în ceea ce privește diferențierea cherestelei și uh, disponibilitatea informațiilor. Există lucruri mai generale, cum ar fi respectarea drepturilor comunităților. Este o chestiune foarte importantă într-un stat atât de mare ca Indonezia, apoi cartografierea Indoneziei, existența unor hărți detaliate, este o problemă importantă. Cred că dacă acceptarea acordurilor voluntare depinde de aceste uh, chestiuni, poate vor trece ceva ani până vom putea să uh, acceptăm acordul, pentru că sunt procese care durează. Cred că mergem totuși prea departe cu aceste condiții. Poate existența unor rapoarte de progres ar putea să răspundă acestor probleme. Poate ar fi util să consolidăm recomandările care sunt menționate acum în mai multe alineate. Apoi aș sublinia ce s-a mai spus deja din punctul de vedere al Indoneziei. Este un proces dinamic. Deja au încercat să-și îmbunătățească sistemul, dar nu pot să uh, facă totul deodată. Anul viitor vor fi alegeri, deci anul viitor vor exista mai puține progrese, dar important este să încurajăm uh, procesul la care participă sectorul privat, comunitatea locală și guvernul. E important ca ei să aibă un dialog pentru îmbunătățirea sistemului. Și să vedem că sunt preluate aceste chestiuni și în contextul mai larg. Întrebarea domnului Sturdy cred că acest acord se referă și la interzicerea um, acestor importuri. Dacă am rezolvat oare problema cu această interzicere, trebuie să stabilim un sistem care să verifice legalitatea importurilor. Legat de lemn, cred că oamenii nu cumpără neapărat intenționat uh, acest lemn, ci doar îl cumpără la prețuri competitive fără să pună prea multe întrebări legate de proveniență. Cred că este mai mult un păcat al omisiunii. Vă mulțumesc. Également pour répondre à Robert, euh, les. Euh, da, ca să răspund și lui Robert, uh, vamele din uh, diversele țări, diversele porturi, nu sunt uh, pregătite să verifice legalitatea lemnului. Dacă vă veți uh, adresa ofițerilor vamali în diverse porturi, nu știu ce trebuie să verifice atunci când vine vorba de certificare sau licențe în ceea ce privește lemnul. Am uh, auzit remarcile legate de caracterul prea negativ al raportului. Le voi lua în calcul doar ca să nu existe neînțelegeri între noi, faptul că spunem da procesului de consimțământ deja înseamnă că recunoaștem uh, eforturile autorităților indoneziene. Dar Parlamentul va accepta parteneriatul FLECT. Mesajul este în principal adresat Comisiei Europene. Din momentul în care majoritatea actelor ce vor urma după acest acord vor ține de actele de implementare, nu mai avem niciun drept uh, legat de ceea ce se va întâmpla. Se adaugă mizele progreselor realizate pe parcurs Aș spune că mesajul uh, Parlamentului nu este pentru guvernul indonezian sau pentru poporul indonezian, care le recunoaștem eforturile. Mesajul se adresează Comisiei Europene ca să se asigure că vor fi luate în calcul niște criterii stricte pentru acordarea licențelor Fled și să se asigure că acestea vor respecta condițiile Uniunii Europene. Voi lua în seamă remarcile colegilor. Vă mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor 19 uh, decembrie la prânz. Ne vom uh, întâlni cu delegația următoarei președinții a Uniunii Europene, deci o rog pe doamna Catherine Birder, responsabilă cu următorul dosar de pe ordinea de zi, să preia următoarele două puncte. Urmează fostul punct 17, un aviz pentru AFCO. Eu am fost raportor. AFCO pregătește un raport cu privire la punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona referitor la Parlamentul European. În ceea ce privește aspecte legate de Comisia Europeană, am decis să ne dăm avizul. Proiectul meu de aviz este prezentat Am fost afectați pozitiv de tratatul de la Lisabona, pentru că uh, politica comercială a Uniunii Europene a fost lărgită, toate aspectele, dar și legate de investițiile străine directe. Totul uh, ține acum de procedura legislativă ordinară și de procedura de consimțire. Deci, am avut foarte mult de lucru din acest punct de vedere și avizul meu reflectă această schimbare. Am abordat separat relațiile legislative cu Comisia, negocierile și consimțământul actele delegate și actele de punere în aplicare, dar și relațiile cu Comisia legate de informații și de monitorizare a negocierilor conduse de Comisia Europeană. Acesta a fost obiectivul meu. De asemenea, sunt membru AFCO și urmăresc proiectul de raport. Acolo domeniul de aplicare este mai larg decât cel pe care l-am ales eu. Raportorul AFCO are o serie de remarci privitor la viitoarele amendamente ale tratatelor Uniunii. Nu aceasta a fost uh, preocuparea mea eu m-am legat doar de implementarea tratatelor existente și am încercat să explorez pe cât posibil puterile noastre noi vis-a-vis -vis de comisie. Bineînțeles, proiectul meu de aviz uh, poate fi evaluat de dumneavoastră, puteți să contribuiți Nu aveți uh, comentarii? Comisia? Cine este din partea comisiei? Jean-Charles Van Eckhout. Vă rog. Mr. Chairman, to give us an opportunity to, to, to... Mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea de a vă prezenta opinia noastră cu privire la acest aviz. Trebuie să ținem minte un fapt. Încă din 2002-2003, uh, Convenția Europeană, Comisia a dorit ca Parlamentul să, ia, să preia un rol foarte crucial în politica comercială. Lumea era în plină schimbare, era chiar după negocierea de la Seattle și era clar că este nevoie de mai multă legitimitate. Ideea de a avea un nou actor pe uh, piață a creat anumite îngrijorări. Parlamentul European însă s-a dovedit a fi un colegislator uh, angajat și uh, responsabil. A oferit legitimitate democratică mandatului nostru de negociere comercială. Cooperarea a fost foarte bună din perspectiva noastră și în numele multor colegi care au venit aici la această comisie să vi se adreseze, trebuie să vă spun că ne-am bucurat foarte tare de dimensiunea politică pe care a acordat-o um, feedback-ul Parlamentului muncii noastre. Luăm notă de importanța pe care o acordă Institu- Parlamentul European uh, transparenței, mai ales în ceea ce privește promovarea acordurilor internaționale. Acest nivel de transparență este tocmai ceea ce am încercat și noi să stabilim la toate nivelurile, atât la nivel politic, prin uh, numeroasele interacțiuni la comisarul de Hucht cu, cu această comisie și cu membrii săi, dar și la un nivel tehnic, prin uh, întâlnirile noastre regulate la nivel intersecretarial, uh, întâlniri tehnice, și așa mai departe. Relația noastră este fără precedent. N-am mai constatat un, acest, un astfel de uh, cooperare la niciun alt nivel. Vorbim despre un acord cadru care să definească ceea ce trebuie făcut, însă aici se vorba și de spiritul legislației. Aseară, Comisia și consultanții politice ai grupurilor și secretariatele au luat cina împreună. Iată, un tip de evenimente care ne ajută să creăm încredere reciprocă și ne ajută să avem o relație mai bună cu Comisia și cu Parlamentul la mai multe niveluri. Le mulțumesc așadar secretariatelor și consultanților politici pentru încrederea pe care ne-au acordat-o în ultimii ani. Tot acest uh, spirit ne-a permis să facem mai mult decât este strict necesar conform acordului cadru, mai ales în ceea ce privește uh, schimbul de informații. În acest sens, cred că este important să mulțumesc și pentru stabilirea grupurilor de monitorizare. Pentru noi a fost foarte important să știm în ce direcție trebuie să o luăm în negocierile noastre și i-a fost foarte important să primim uh, opiniile dumneavoastră, așa cum erau acestea în uh, acordul cadru. Acest lucru nu înseamnă că nu mai există provocări pe drumul nostru. Este vorba de foarte multe informații pe care vi le trimitem, mai ales informații scrise. Uneori este dificil pentru dumneavoastră să digerați toate aceste informații. Informațiile respective pot fi foarte tehnice. Unele dintre acestea se pare că uneori nu au ajuns pe canalele normale ale dumneavoastră și am înțeles că a trebuit să le obțineți pe alte, prin alte metode. Regretăm profund acest lucru dacă chiar s-a întâmplat, chiar mai mult decât dumneavoastră, deoarece dacă s-a întâmplat înseamnă că noi am dat greș undeva. Și noi dorim să vedem cum putem să consolidăm schimbul de informații. În concluzie, așadar, domnule președinte, avizul pe care l-ați pregătit este cel mai bun la care ne-am fi putut aștepta în 2004, când am început să lucrăm la stabilirea relației cu Parlamentul și sperăm că cooperarea noastră va continua și în următoarea legislatură. Vă mulțumesc! Am înțeles că ați conspirat cu staful Parlamentului, cu persoanele Parlamentului, încă de pe atunci. Știți cu toții ce părere am cu privire la ceea ce s-a realizat în ultimii ani politica, noastră, politica comercială nu este o politică exclusivă a Uniunii. Este un lucru foarte important pentru noi toți să fie de succes. Și este una dintre cele mai de succes. Participarea noastră la aceste realizări este indiscutabilă. Am stabilit o relație foarte bună cu Comisia, încă de la nivelul comisarului însuși. Apoi cu șefii de unit, principalii negociatori, toți cei care vin din partea Comisiei la noi. Toți aceștia pot fi descriși ca oameni exemplari. Am uh, activat în politică de mulți ani la nivel național în țara mea așa acum la nivel european. Cred că ar trebui să felicităm acest gen de cooperare. Într-o democrație parlamentară, acest gen de cooperare este ideal. Având în vedere și responsabilitățile de supraveghere și control. Cu toți avem același obiectiv, să nu uităm acest lucru. Cu toți avem în vedere binele Uniunii. În ceea ce privește avizul meu, în ceea ce mă privește, este vorba de o evaluare foarte sinceră, evaluare pe care am făcut-o în ultimii patru ani. Uh, îi sunt recunoscător comisiei și le sunt recunoscător colegilor mei pentru faptul că sunt de acord cu abordarea mea Este vorba de o problemă foarte grea, însă care presupune foarte multă responsabilitate. Bineînțeles, se poate aduce îmbunătățiri. Avizului meu, amendamentele trebuie să fie înaintate până pe 19 decembrie la prânz. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, dacă îmi permiteți, Robert Sturdy mă va înlocui la președinție. Eu trebuie să prind un avion către Atena. Vă mulțumesc foarte mult! Le urez tuturor un Crăciun fericit și un an nou fericit! Thank you. Right. Item Așa, trecem la 23. Prevenirea și gestiunea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. Acest lucru poate fi spus despre anumite țări, nu așa? Nu contează. Este vorba de un aviz pentru un um, raport al Comisiei Envy Aici avem de-a face cu speciile alogene invazive. Catherine, este raportul dumneavoastră. Mulțumesc, Robert. V-ați fi gândit că toată lumea s-a speriat de acest subiect și toată lumea a plecat, dar mă bucur că suntem suficienți ca să continuăm dezbaterea. Inițial, Poate părea că nu este o chestiune legată de comerț, însă comerțul cu plante și animale este foarte mare. Numai în Regatul Unit, în 2010, 5 miliarde de lire sterline au fost implicate în acest uh, sector al comerțului. Majoritatea speciilor alogene invazive sunt aduse în mod intenționat în Uniunea Europeană prin comerț. De exemplu, uh, animale de companie, um, pentru scopuri de horticultură sau de agricultură sau în alte scopuri medicinale și așa mai departe. Aceste specii pot avea consecințe foarte mari, un impact foarte mare asupra mediului și asupra sănătății. Speciile acestea au jucat un rol în 54 uh, de extincții ale anumitor specii de animale. Bineînțeles, uh, uh, chestiunile ilegale aici nu intră în um, competențele acestei comisii, însă ele se ascund în spatele aspectelor legale legate, de exemplu, de comerțul cu animale de companie. Comerțul cu animale și cu plante este enorm, după cum spuneam, iar la ora actuală călătorile au loc mult mai rapid, așadar animalele supraviețuiesc mult mai bine și uh, intră în Uniunea Europeană. La ora actuală există 12.000 de specii alogene invazive cunoscute în Uniunea Europeană și 10-15% dintre acestea se consideră că se reproduc uh, și înlocuiesc și dislocă um, specii native. De asemenea, un alt risc mare îl reprezintă animalele care intră nesupravegheate. 2,5 miliarde de euro reprezintă valoarea cheltuielilor uh, nenecesare, practic, în, din cauza acestor specii. Orice comerț nereglementat nu poate, să, nu poate decât să crească această problemă. Propunerea comisiei a venit mai târziu decât ne așteptam. Iată așadar uh, uh, cadrul general în care mi-am pregătit avizul. În text veți vedea că există 50 de specii pe care le-am identificat care sunt uh, limitate. Mi se pare o, un lucru nerealist, am menționat acest lucru la amendamentul 2. Am vorbit de 43 de specii eu, pentru că 7 sunt deja vizate. 50, cifre de 50 nu se referă la plante sau animale, așadar aici avem de face cu o propunere nerealistă, însă amendamentul meu rezolvă problema. Unele dintre definiții nu sunt suficient de stricte, am înaintat amendamente în acest sens. Unele dintre definiții, când este vorba de specii, în comerțul cu animale uh, de companie, avem nevoie de un, o definiție mai largă aici, după cum s-a constatat în anumite um, cazuri. Este nevoie ca lista de specii interzise să fie flexibilă și să fie corecte din punct de vedere științific. Comerțul cu animalele de companie este foarte mare și, de asemenea, și comerțul agricol. În ceea ce privește ă, monitorizare, amendamentele 90 și 11 abordează acest lucru. Este vorba de competențele statelor membre. Apoi este vorba și de uh, și de circulația din interiorul Uniunii Europene, de specii care vin dintr-o anumită zonă a Uniunii Europene și sunt unei alte zone din Uniunea, Europeană, din Uniunea Europeană, însă toate aceste aspecte sunt cuprinse în amendamentele mele. Pe 19 avem termenul și Avizul meu trebuie să ajungă acolo până atunci, este vorba de sfârșitul săptămânii, însă 8 ianuarie ar fi o altă dată. Dacă aveți uh, timp în cursul uh, acestor săptămâni să analizați uh, chestiunile de la Envy. Avem cu adevărat nevoie să avansăm în acest dosar, pentru că există efectiv prea multe accidente și eliberări intenționate ale, anui, ale acestor specii în sălbăticie și ele nu fac decât să dăuneze mediului european. Mulțumesc, Caterin, domnule Valenska. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mulțumesc așadar. Am așteptat doar să vă puneți căștile. Foarte clar, protecția biodiversității este foarte importantă. Speciile de pe alte continente reprezintă unul dintre factorii cei mai importanți în uh, ceea ce privește reducerea biodiversității în Europa pierdem 12 miliarde de euro din cauza aceasta. Iată așadar cât de importantă este această chestiune. Uniunea Europeană, așadar, găzduiește 12.000 de specii care nu sunt endogene. Dintre acestea, 1.500 au efecte uh, negative asupra economiei și asupra biodiversității. Am așadar o întrebare pentru Comisie. Limitarea acestor specii la 50 este o soluție suficientă? Eu cred că ar trebui să ne punem întrebări aici. 50 nu reprezintă decât uh, un procent foarte mic din toate speciile respective și știm că toți există multe specii care ne amenință mediul înconjurător. Mi se pare foarte puțin. Înțeleg că este nevoie să ne concentrăm pe un anumit număr restrâns de specii ca să fim mai eficienți. Dar nu mi se pare o idee foarte bună să lăsăm deoparte 1450 de specii, restul speciilor. Acest lucru s-ar putea să ne coste pe termen lung. Nu înțeleg nici înghețarea listei de specii pentru 5 ani. Care ar fi consecințele? Ne legăm la mâini, practic. Avem nevoie de oarecare flexibilitate și de o marjă de manevră aici. Pe altă parte, nu trebuie să uităm nici următorul lucru. Speciile de pești, de exemplu, speciile de pești create de către om prin tehnici uh, avansate, tehnici care nu au niciun efect negativ pentru mediu. Acestea pot fi create spre vânzare în sisteme închise. Există astfel de ferme piscicole în uh, mai multe state membre ale Uniunii Europene. Ele contribuie la dezvoltarea acvaculturii luând aceste decizii, așadar trebuie să luăm în considerare toate aspectele pe care le-am menționat. Nu trebuie să uităm nici că unul dintre obiective este armonizarea acțiunilor statelor membre. Până la ora actuală, fiecare stat membru acționa în mod independent, într-o manieră ineficientă. Acest lucru a costat uh, Uniunea între 40 și 50 și 100 de milioane de euro, însă dacă cooperarea ar fi mai bună, s-ar ajunge la un nivel mai mare al eficienței. Cooperarea este importantă nu doar, pe, nu doar, nu doar la nivel uh, guvernamental, ci și științific. În rezumat, eu cred următorul lucru. Ideile principale ale proiectului sunt bune, însă mai trebuie corectate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să subliniez importanța acestui regulament care reglementează pentru prima dată aceste specii alogene invazive și creează un cadru general de intervenție pentru a preveni și a Uh, reuși să estompeze efectele asupra reducerii biodiversității și care duce de asemenea pierderi economice cifrate la miliarde de euro, așa cum s-a spus. Susțin în mare parte textul propus de doamna raportor, în special ideea de a nu avea o listă limitată la 50 de specii, care reprezintă, așa cum s-a spus, doar 3% dintre aceste specii invazive prezente în Europa. Totuși, cred că este necesar să se creeze un instrument juridic flexibil în măsură să răspundă la circumstanțele specifice. Preocuparea mea principală, în schimb, se referă la posibilă introducere de criterii de derogare, conform articolului 7. Cred că aici, la această chestiune, Comisia noastră trebuie să arate că un sistem de derogări acordat unui singur stat pentru o anumită specie care nu este invazivă într-un stat, dar care poate fi invazivă în alt stat, poate să creeze probleme mari în politica comercială, să cauzeze o fragmentare a pieței interne și ar putea să contravină regulilor de participare ale UE la OMC. Ne gândim la complicațiile la trecerea frontierei, în vamă, unde pe lângă controlele oficiale menite să garanteze siguranța alimentelor importate, ar trebui controlate și diferitele derogări de la regulile naționale de import primite de celelalte 27 de state membre posibile de destinație. Eu cred că acestea sunt completările necesare la această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, Catherine aș mai adăuga și eu ceva. Pot fi de acord cu toți vorbitorii, este o problemă mare pentru întreaga Uniune Europeană. Avem tot felul de uh, varietăți uh, uh care ca de pildă Nurca, în Regatul Unit, dar și la nivelul plantelor există plante invazive care creează mari probleme. Și de aceea cred că această mm, limitare nu este adecvată a numărului de specii. Din partea comisiei, uh, este prezent cineva? Da? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru Comerț Internațional, pentru redactarea acestui uh, text. Discuțiile care au avut loc arată că există puncte comune în ceea ce privește calea ce trebuie urmată. Există într-adevăr această lacună în um, achiu de mediu al UE, care ne plasează undeva în um, partea inferioară și în rândul partenerilor OECD, ca grup care încă nu a acționat în această chestiune importantă, deci e de mult așteptată această măsură. Avem nevoie așadar de un sistem care trebuie să fie eficient atât la nivelul ecologic al problemei, dar și la nivelul socioeconomic. Iată deci un caz clar în care lucrurile trebuie abordate de la nivel comunitar. S-au făcut demersuri, desigur, și la nivel național, însă lucrurile trebuie reîntărite în contextul acestui propuneri de regulament, pentru că atunci când este vorba de legislație de mediu, uh, regulile nu pot fi concepute în detrimentul uh, politicilor comerciale. De aceea folosim toate pârghile de care dispunem. În ceea ce privește chestiunea limitării numărului de specii, pentru că s-a menționat în mai multe intervenții. S-a introdus acest plafon de către Comisie pentru o primă fază de implementare. Înțelegem preocupările exprimate vis-a-vis -vis de această limitare. De asemenea, vă pot spune că nici la nivelul Consiliului nu a fost o măsură binevenită. Nici în Comisia Parlamentară ENVI și sigur că am luat uh, notă de aceste păreri exprimate. În ceea ce privește dimensiunea agricolă, vreau să vă spun că în uh, proiectul de propunere al Comisiei, a, partea de acvacultură va rămâne reglementată în legislația specifică noi vrem aici doar să venim cu măsuri uh, complementare, nu vrem să reinventăm roata. Și de aceea doresc să aduc asigurări uh, celor care au formulat întrebări în acest sens. În ceea ce privește abordarea vis-a-vis -vis de derogări, trebuie să ne asigurăm că ceea ce conține textul este pe deplin de acord cu reglementările pieței interne. Comisia dorește să mențină acest, această caracteristică în negocierile viitoare. Am senzația că contribuțiile de astăzi reflectă în ansamblu și discuțiile care au avut loc în uh, Comisia pentru Pescuit, dar și în Comisia Envi și cred că va fi posibil să ajungem la un acord în primă lectură, pentru că este într-adevăr nevoie să acționăm rapid dacă vrem să facem față acestei provocări. Mulțumesc, Catherine. Dorești să revii? Da, aș dori să mulțumesc colegilor și comisiei pentru comentarii. Acvacultura reprezintă un domeniu interesant pentru că, uh, sigur, aparent, dacă acești pești ar uh, evada, nu ar uh, supraviețui, dar uneori sunt lăsați uh, în libertate în mod intenționat. La Oxford a fost un astfel de caz când s-a găsit un piton de 4 metri în libertate. Și că aceștia nu prea supraviețuiesc în frig, dar Poate o pot face. Știu însă că multe din râurile noastre sunt pline de tot felul de varietăți de pește uh, străine. De asemenea și în ceea ce privește broaștele. Multe sunt în suferință pentru că au fost aduse animale de companie, acestea au evadat, au scăpat, dar au adus uh, și agenți patogeni și boli cu ele care s-au răspândit. Acestea fiind spuse, sper și eu că reușim să finalizăm acest dosar înainte de sfârșitul mandatului, astfel încât să nu pierdem timp. Mulțumesc pentru comentarii. Mulțumesc, Catherine. Termenul de punere amendamentelor 19 decembrie. Și acum revenim la punctul 18, care este raportul meu. Foarte succint am să-l parcurg, pentru că probabil majoritatea dintre dumneavoastră ați văzut proiectul de raport. Este vorba de implementarea noului acord cadru cu Republica Coreea. Cred că este bine să existe un astfel de acord pentru a promova cooperarea politică și pentru a avea un cadru în care să putem rezolva orice fel de chestiuni care țin de reglementare. Eu cred că, dat fiind faptul că implementarea acordului de schimb Corea-FT UE uh, va duce la îmbunătățirea relațiilor comerciale. Eu cred că putem continua să colaborăm în avantajul ambelor părți în favoarea IMM-urilor, a drepturilor de proprietate intelectuală și așa mai departe, și în contextul OMC. Aștept cu interes uh, punctele dumneavoastră de vedere. Dacă nu mai dorește să facă nimeni comentarii, poate că Serviciul de acțiune externă dorește să intervină? Um, thank you very much, Mr. Chair. Very brief. Mulțumesc, domnule președinte, foarte subțin. Noi uh, salutăm acest, acest proiect de recomandare de relațiile noastre cu Corea. Funcționează foarte bine. Implementarea acordului cadru le va fi avansat și mai mult. Vreau să vă atrag atenția asupra recentului summit care a avut loc aici la Bruxelles pe 8 noiembrie, ocazia cu care am reușit să înregistrăm o serie întreagă de obiective realizabile atât în domeniul politicii industriale cu crearea de IMM-uri și să dăm un stimul politic și pentru cercetare și dezvoltare și aici tot cu accent pe IMM-uri. Și pe ansamblu, relațiile noastre politice sunt puternice și acordări de liber schimb, și aici colegii din domeniul comercial știu mai multe, dar uh, s-au dovedit foarte benefice și profitabile. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor 19 decembrie ora 12. Urmează punctul 25, situația actuală a negocierilor din cadrul trilogului. Nu sunt prezenția deputații, deci presupun că e mai bine să amânăm pentru reuniunea viitoare și activitățile grupurilor de monitorizare nu am avut în ceea ce privește UE-Rusia. Nu e nimeni prezent nici uh, din partea grupurilor cu Rusia și Taiwan. Trecem la reuniuni, anunțarea reuniunii următoare, care are loc pe 20-21 ianuarie. Mulțumesc pentru participare și vă doresc tuturor un Crăciun fericit și la fel și un an nou bun.